pretenți date și pentru companiile UE, în domeniul securității juridice și al trasabilității mai ales. După cum știți foarte bine, în acest dosar întotdeauna am încercat să procedez deschis, uvez, am menținut contactul strâns cu colegii mei și cu Comisia Europeană și cu toți factorii implicați foarte numeroși. Cooperăm uh, pentru redactarea unor amendamente de compromis și sperăm să ajungem la un acord bun, uh, de calitate, care să ne permite să atingem uh, obiectivele protocolului de la Nagoya. Deci, încă o dată aș dori să mulțumesc colegilor pentru cooperare, pentru cooperarea entuziastă și pozitivă și aș dori în încheiere să vă reamintesc încă o dată cât de importantă este miza acestui instrument legislativ pe care îl discutăm hotărâm până la urmă viitorul prezervării biodiversității și al uh, distribuirii echitabile la scală internațională și nu putem să nu abordăm acest uh, proiect doar în uh, baza unor interese industriale. Mulțumesc foarte mult raportoarei. Continuăm acum cu raportorii din umbră. Doamna Gutierrez, are cuvântul prima. Aquí he de decir lo siguiente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să spun și eu câte ceva. Sandrine Belie a depus eforturi uh, foarte mari uh, pentru a ajunge la o poziție comună. Ne-a prezentat ideile sale, a încercat să ne convingă. Am avut o dezbatere deschisă foarte, uh, foarte interesantă. Însă eh, aș dori să vă mărturisesc că pe mine acest document mă stânjenește cu puțin, pentru că e un document care vizează o eh, declarație de legalitate, ori încă nu am hotărât ce e legal și ce nu e legal în acest domeniu. Deci cumva punem eh, căruța înaintea boilor se vorbește de dreptul biodiversității, ori nu avem un catalog al biodiversității, nu știm uh, care este uh, țara de origine acestor specii și deci e vorba de o, un domeniu nou, de o, o, în care domnește insecuritatea juridică. Un uh, aspect care pe mine mă îngrijorează foarte mult, pentru că nu facem decât să creăm și mai multă incertitudine și până la urmă, care poate duce la injustiție, pentru că încercăm să definim ceva legal care s-ar putea să se dovedească ilegal. Deci eu sunt mai uh, restrictivă și mai puțin ambițioasă decât uh, versii și cred că ar trebui să uh, punem accentul pe securitatea juridică. Prefer să nu mergem atât de repede, dar aș prefera la nivel internațional să existe o acceptare, o acceptare generală și nu ca Uniunea Europeană să fie singură în lume, să vrea să fie neapărat un pionier. Și vă pot da un exemplu. Problema uh, drepturilor populațiilor indigene. Întotdeauna am militat pentru drepturile acestei populații, uh, o știe toată lumea, dar acest document nu se referă la drepturile populațiilor uh, indigene și nu putem acorda un drept de proprietate populațiilor indigene pentru că nu uh, beneficiază de un context juridic de avocat care să le permită să-și apere drepturile. Deci, cumva creăm un context juridic pe care aceste populații nu-l pot folosi. Uh, pentru ca un, uh, să existe proprietate asupra unui produs, ar trebui ca el să fie înscris în lege și să fie un stat care să o uh, apere acest drept. Deci este o, o, un, o chestiune mult mai complexă care să fie rezolvată prin acest, prin acest document. Dar am putea ajunge la unele compromisuri. De exemplu, noi am încercat, noi suntem pentru crearea unui nu suntem pentru un fond, nu știm cine ar putea să beneficieze de el, nu e foarte clar. Și apoi mai există o problemă care mă grijorează. Într-un compromis se propune definiția ce e și ce nu e ilegal. când un text legislativ este finalizat să se spună că ceva e ilegal, mă cam deranjează. Cum putem să spunem că ceva e ilegal uh, dacă legislația nu este clară? Deci eu aș fi pentru un acord în care să se vorbească despre un uh, catalog uh, al resurselor genetice, un catalog care să se bazeze pe rezultatele științifice. Ar trebui să avem și un fond de cercetare care să ne permită să întocmim acest catalog, să mergem încet, uh, dar sigur, Uh, și nu pe, uh, pe nisipuri mișcătoare. Și apoi aș mai dori să mai uh, abordez încă un aspect. Noi credem că nu ar trebui să avem un compromis, ar trebui să menținem amendamentele astfel cum au fost ele depuse, pentru că dacă nu se adoptă compromisul, multe dintre aceste amendamente prezente dispare. Și aș dori să vă reamintesc ce s-a întâmplat ieri. Am discutat dosarul și Uh, întotdeauna am spus că nu-mi doresc un acord în primă lectură, ci uh, sunt pentru acordul în a doua lectură, pentru că astfel uh, avem timp de gândire, avem o primă lectură, apoi discutăm acest dosar în a doua lectură și opinia publică are și ea timpul să se, timp să se gândească. Eliminarea celei de-a doua lecturi nu mi se pare o măsură democratică. Nu o să intru acum în detalii amendamentelor de compromis, ne vom mai întâlni și aș dori să mai discut și cu colegii din grupul meu, pentru că există amendamente depuse de către colegii mei, care ar trebui să fie lăsate deoparte dacă vrem să ajungem la compromis. Mulțumesc din partea grupului S și de următoarea intervenție. Like to thank you, Madam Rapporteur for excellent cooperation and work. Domnul Poc, aș dori să mulțumesc, domnule raportor, pentru cooperarea excelentă și pentru faptul că a încercat să nu lase pe nimeni deoparte. N-a fost ușor. Aș dori să evidențiez câteva aspecte legate de amendamente. Amendamentele de compromis și amendamentele înaintate de doamna raportor. Noi sprijinim în mare parte conceptele doamnei raportor, noua utilizare, noua folosire, uh, folosirea suplimentară, utilizarea necomercială, cu toate aceste uh, concepte și definiții noi suntem de acord. Sunt și pentru aceste verificări timpurii așa cum uh, spunea și doamna raportor, pentru că astfel uh, putem ajuta IMM-urile. Acum, în ce privește amendamentele de compromis, sprijin conceptul acestui fond Uh, deși cred că el se va izbi de probleme tehnice, pentru că nu știm dacă va trebui să-l includem în uh, bugetul UE sau ar trebui să fie un fond de sine stătător. Din punct de vedere tehnic, mi se pare o idee greu de realizat, dar e o idee bună pe care uh, o sprijinim. Sprijin și această definiție a resurselor genetice dobândite în mod ilegal și Uh, amendamentul colegului de la ALDE legat de SUA. Ce nu pot accepta, anumite definiții, mai ales în ce privește cercetare și dezvoltare, ar putea să creeze anumite viduri juridice. Testarea ar trebui să facă parte din cercetare și nu putem să o excludem, uh, să o excludem din listă. De asemenea, nu sunt de acord cu suprimări sau eliminarea uh, cunoștințelor tradiționale, și nu sunt de acord nici cu amendamentele care încearcă să, uh, să, să, să submineze acest regulament prin uh, transferul suveranității la nivel național. Dacă totul ajunge la nivel național, atunci nu mai avem uh, nevoie de un text legislativ european. Am câteva îndoieli și în ce privește catalogul propus de PPE. Nu cred că ar trebui să facă parte din sfera de aplicare al acestui regulament. E vorba de punerea în aplicare a protocolului de la Goia și nu uh, crearea unei noi legislații. În general, aș prefera să Uh, respectăm protocolul de la Nagoya, să-l aplicăm cât mai uh, uh, strict și să nu introducem noi elemente. Ar trebui să ne asigurăm cu adevărat că putem să punem în aplicare tot ce se stipulează în acest protocol sau ce propunem. E un subiect foarte grav. Nu vrem să creăm o povară suplimentară. Încercăm să creăm uh, piste pentru uh, știință, pentru companii și nu o povară. Mulțumim, domnule Pog. Acum, doamna Liotat. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik zou allereerst de rapporteur heel hard... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor Cred că a cooperat foarte bine cu toți raportorii din umbră și a reușit să îmbunătățească mult raportul față de comis uh, propunerea comisiei și de aceea trebuie să sprijin raportul. S-au depus multe amendamente, multe amendamente bune și sunt de acord cu doamna raportor și în legătură cu faptul că trebuie să încercăm să găsim amendamente de compromis care să prezinte în mod mai succint tot ceea ce dorim. Conform propunerii comisiei, cei care folosesc resursele genetice uh, sunt plătiți doar dacă există acces la aceste resurse, dar există acces practic la toate aceste resurse, multe se regăsesc în colecții. Deci, prevederea ar fi practică doar dacă acoperă resurse genetice noi. Și dacă avem deja acces cam la tot ce există, prevederea nu este foarte, nu pare foarte justă în momentul de față. În ceea ce privește aplicarea regulamentului, eu cred că există diferență mare între acces și folosire. Deci, cred că trebuie să spună acces și folosire și folosire comercială pe baza acceptării uh, și unor termeni uh, negociați și uh, în legătură cu care există un acord. Astfel se poate um, respecta mai bine acordul de la Nagoya. Certitudinea juridică este importantă și de aceea uh, aș avea o poziție puțin diferită de cea a PP-ului. Uh, Companiile trebuie să poată să garanteze universităților, centrelor de cercetare și așa mai departe că um, toate aceste um, lucruri vor fi protejate cum trebuie din punct de vedere juridic. Trebuie să existe informații legătură cu utilizatorii precedenți pentru uh, a putea împărți beneficiile. O altă observație în urma ultimei ședințe raportorilor din umbră. Cred că trebuie să găsim o soluție uh, pentru cunoștințele tradiționale, pentru a pune aceste cunoștințe tradiționale pe picior de egalitate cu resursele genetice chiar dacă nu există un reglementare privind împărțirea beneficiilor în țara de origine, trebuie să facem ceva pentru a ne asigura că în zona de origine uh, există o uh, remunerație corectă pentru deținătorii cunoștințelor tradiționale. Cred că putem face acest lucru pe baza unui acord uh, și pe baza unor termeni stabiliți anticipat între părți. Cred că uh, trebuie să ajungem la un compromis și dacă nu o facem aici și acum, nu nici uh, utilizatorii din Uniune nu vor avea de câștigat. Mulțumesc! Mulțumesc, Catica Liotan. Iar acum intervențiile următoare, Crista Clas, François Grostet și după aceea Sofie Oconi. Mulțumesc foarte mult! Dacă urmărim ceea ce s-a spus până acum, avem uh, încă foarte multe doleanțe, dar să ținem seama că nu începem de la zero și nu trebuie să anulăm tot ceea ce este deja bun în acest domeniu în ce privește accesul la resursele genetice. Pentru că uh, este vorba despre o distribuire Uh, echilibrată, dar trebuie să existe și un acces echilibrat la resursele genetice. Comisia este cea care trebuie să vegheze asupra păstrării diversității și uh, doar atunci când resursele genetice sunt utilizate, ele nu se pierd. Utilizatorii materialului genetic nu ar trebui să întâmpine niște piedici inutile birocratice. Transpunerea 1 la 1 a protocolului de la Nagoya în Europa ar fi foarte rezonabil pentru că în felul acesta se poate uh, garanta uh, diversitatea plantelor. Și în domeniul cercetării, din acest punct de vedere, s-au întâmplat multe lucruri și, uh, de asemenea, în ce privește uh, rezistența la uh, boli. Pe plan european, acest acord internațional trebuie să fie respectat peste tot, pentru că altfel și micii culturi cultivatori ar avea de suferit. Nu ne dorim o centralizare a ă, semințelor ă, la nivelul ă, unor mari firme, corporații, pentru că altfel mici producători ar fi periclitați utilizatorii uh, trebuie să fie protejați prin această uh, prevedere. Un uh, fermier care respectă regulile în mica lui întreprindere nu ar trebui să aibă de suferit în urma acestui regulament. Materialul biologic, sigur că trebuie să fie protejat, articolul 4 trebuie să fie respectat, dar uh, să uh, ne gândim și că există, de fapt, uh, și privilegiul cultivatorului care a fost instaurat pe plan european. Deci eu cred că ă, trebuie să încercăm să aplicăm rezonabil ceea ce protocolul de la Nagoya cere și cred că putem înlătura orice birocrație inutilă. În acest sens voi înainta amendamente. Mulțumesc, François Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt absolut de acord cu ceea ce a spus Crista Clas. Într-adevăr, dacă trebuie să apărăm neapărat bogățiile biodiversității sub formă de molecule în legătură cu care avem încă cunoștințe reduse, mai avem încă multe de învățat aici. Bineînțeles, um, beneficiile trebuie uh, împărțite în mod echitabil și accesul trebuie să fie cât mai larg posibil. Pentru asta e nevoie de reguli clare, pentru că accesul la resursele genetice să aibă loc în condiții bune, dar și cu o securitate juridică care să le garanteze perenitatea. În același timp, trebuie să luptăm împotriva biopirateriei care um, ne amenință resursele pentru viitor. Pentru a avea securitate juridică, trebuie să ne asigurăm că deciziile pe care le vom lua noi acum uh, nu vor avea efect retroactiv, pentru că trebuie să garantăm actorilor economici, mai ales IMM-urilor, claritate în proceduri, pentru a permite o bună trasabilitate și pentru a îmbunătăți uh, lanțul folosirii acestor resurse genetice. De exemplu, Comisia trebuie să pregătească un ghid practic pentru, cu etape suficient de clare în acest proces. Voi spune în încheiere faptul că, de asemenea, trebuie să se depinească și să se clarifice domeniul de aplicare în ceea ce privește produsele de bază, pentru că aceste produse de bază care fac obiectul unui acces liber nu trebuie să fie vizate și de aceea doresc să subliniez amendamentele colegului meu, Gaston Franco, care merg tocmai în această direcție. Mulțumesc! Sofie Oconi. Mulțumesc, Sofie Oconi. Je vais aller vite, monsieur le foarte pe scurt, domnule președinte, pentru că colegii mei deja au indicat elemente pe care doream să le menționez și eu. Mai întâi mulțumesc lui Sântân Belie pentru calitatea raportului său și cred că două subiecte sunt esențiale din punctul meu de vedere. Pe de o parte, simplificarea, claritatea textelor și accesibilitatea pentru utilizatori. Este important să acționăm cu această logică pentru că sunt lucruri care ne sunt deseori reproșate. Deci haideți să simplificăm procedurile și să prezentăm cât mai clar acest uh, text. În al doilea rând, în legătură cu ceea ce spunea Crista Clasa din Auri, aspectul legat de utilizatorii succesivi care nu scapă Uh, de sub incidența acestor uh, dispoziții față de utilizatorii ulteriori. Adică, aceste dispoziții sunt logice, dar pot pune probleme de interpretare în sectorul agricol, mai ales în ceea ce privește semințele. Adică, pentru a crea o varietate de plante, cei care selecționează semințele folosesc resurse genetice și, în acest caz, bineînțeles, trebuie să respecte în ceea ce privește accesul și folosirea acestora, acestui regulament. Dar este important ca obligațiile ulterioare privind resursele genetice la fiecare transfer să se oprească în momentul în care această resursă nu mai este în situația în starea de origine, ci este integrată într-o varietate pusă pe piață conform regulilor Uniunii Europene, cum spunea François Dineauri. Eu această dispoziție se regăsește în amendamentul 40 pe care l-am depus și amendamentul 39 al lui Crista. Aceste amendamente sunt foarte apropiate unul de celălalt și cer doamnei raportor și raportorilor din umbră să discute cu atenție, să studieze cu atenție problema și sunt la dispoziția lor pentru a le explica cât de important și cât de necesar este ca obligațiile create pentru utilizatorii ulteriori conform protocolului de la Nagoya, să nu anuleze libera circulație a varietăților vegetale ca sursă de biodiversitate pentru cercetare, pentru ameliorarea plantelor, prin um, excepția selecțiilor. Mulțumesc! Mulțumesc, Criton Arsenis! Mulțumesc! Înainte de toate, aș vrea să Mă alătur colegilor care au felicitat-o pe raportoare pentru această propunere excelentă, pentru a găsi un uh, domeniu comun uh, pentru votul în comisie, dar aș vrea de asemenea să mulțumesc și raportorului uh, grupului S și D din umbră pentru propunerile pe care le-a făcut pentru ca să ajungem într-adevăr la o viziune comună. Mă bucur foarte mult că se pare că se conturează un consens în legătură cu aceste aspecte de biodiversitate, de creare a unui fond comun de semințe și de asemenea în legătură cu obligația de a um, folosi materialul existent. Cred că acest subiect este de mare interes pentru cetățenii noștri și pentru viitorul nostru. De ce? Pentru că în clipa de față parcurgem un proces de a stabilit tot mai multe drepturi pentru companii eh, legate însă și de respectarea dreptului de proprietate. Este, de fapt, un act de echilibrare în legătură cu modul în care drepturile de autor, de proprietate, eh, eh, sunt în echilibru cu drepturile utilizatorilor. Deci, noi nu descoperim, bineînțeles, lumea acum. Este un act de echilibrare fără uh, retroactivitate. Privim spre viitor, nu dorim să repetăm ceea ce este deja bine reglementat. Mulțumesc tuturor pentru activitatea desfășurată și cred că în final vom avea toți motiv să fim mândri de munca noastră. Mulțumesc foarte mult din partea comis Comisiei. Cine dorește să intervină? Scuze, mai am o înscriere la cuvânt. Richard Seiber. Îmi cer scuze că am semn la dorința de a interveni atât de târziu. Credeam că eram deja pe listă. Apreciez faptul că analizăm acest subiect, dar aș vrea să ne eh, mișcăm deja pe mm, temeiul legal care a fost convenit în baza protocolului de la Nagoya, pentru că eu nu cred că pe plan european trebuie să solicităm multe măsuri suplimentare, pentru că asta nu ar avea uh, rost solicităm uh, un fond suplimentar, cred că depășim de fapt cadrul legal care există deja în acest domeniu și vom avea uh, dificultăți de a administra și uh, bine lucrurile. Eu cred că banii care trebuie să fie strânși trebuie să fie corect repartizați. Este evident că trebuie să ne dedicăm acestui subiect, există și acorduri multilaterale și ele trebuie să fie pentru noi baza legală, pentru că altfel creăm prea multe probleme tehnice economice dacă uh, încercăm să reglementăm mai mult decât obiectivul principal, să fim precauți. Mulțumesc. Iar acum domnul Șale din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru posibilitatea pe care ne-o dați de a reacționa la unele dintre aspectele menționate. Doresc să mulțumesc mai întâi pentru timpul considerabil pe care Parlamentul European îl uh, folosește pentru acest dosar, uh, care este o parte foarte importantă a efortului european și mondial uh, de a conserva resursele genetice pentru folosirea lor durabilă. Obiectivul propunerii Comisiei a fost acela de a propune măsuri strict necesare la nivel european și în protocolul de la Nagoya trei domenii sunt abordate. Avem pe de o parte legislația privind accesul și acest acces uh, pentru noi este clar uh, de competența națională a statelor membre, apoi există domeniul uh, legat de modul în care sunt împărțite beneficiile și cum se aplică um, termenii unor acorduri, e vorba de obligații contractuale conform protocolului de la Nagoya și dacă există problemele trebuie rezolvate um, prin litigi legate de contract. Și apoi uh, avem măsurile pentru de respectat de utilizatori și în acest domeniu ne-am concentrat noi. Ne bucurăm de faptul că majoritatea eurodeputaților sunt pentru aplicarea strictă a obligațiilor juridice care decurg din uh, protocolul de la Nagoya și, de a, și tocmai acestea sunt cele pe care le transpunem la nivel european. Și trebuie să ne gândim foarte bine înainte de a cere mai mult decât uh, prevede protocolul și să nu uităm că uneori suntem în pericol de a rămâne sub nivel, nivelul cerut de protocol. La comisie noi suntem îngrijorați în legătură cu diferitele solicitări de a exclude anumite categorii de utilizatori sau anumite categorii de eh, tipuri de folosire ale resurselor genetice din acest regulament. Prin excluderea anumitor categorii de utilizatori sau eh, de moduri de utilizare ehm, din temelul de aplicare, nu facem decât să expunem acești utilizatori eh, unei incertitudini juridice sporite, pentru că trebuie să evalueze dacă uh, modul de folosire a resurselor genetice sau resursele genetice pe care doresc să le folosească, într-adevăr, uh, sunt în afara domeniului de aplicare al instrumentului. Și când, citim, când citesc uh, condițiile din articolul 4 care le cere să stabilească uh, care este situația fiecarei resurse genetice, fiecare utilizator trebuie să facă acest lucru. Incluzându-i incluzându în um, regulament le dăm mai multă siguranță juridică. Dacă ajung la concluzia că resursele pe care le folosesc nu uh, sunt vizate, atunci pot să folosească, să dezvolte și să pună pe piață produse uh, bine protejate în sistemul legal. Considerăm de asemenea că schimbarea domeniului de aplicare la nivel temporal ar pune probleme la nivel juridic pentru că poate fi vorba de resurse genetice deja accesate de uh, utilizatorii europeni în mod legal, fără condiții. Și am crea obligații care limitează posibilitățile de folosire a acestor resurse. Nu um, este, nu ar fi un lucru bun, uh, din potrivă ar fi o poziție contrară poziției Uniunii în negocierile protocolului. Chiar ar fi uh, o poziție contrară uh, motivului pentru care Uniunea Europeană a fost de acord să aplice și să acest acord. Suntem în continuare sceptici în legătură cu nevoia unor interziceri. De aceea nu considerăm că trebuie să definim ilegalitatea, pentru că sistemul propus permite utilizatorilor în practicile lor comerciale normale să evalueze dacă resursele pe care le folosesc Um, sunt uh, vizate de protocol sau nu și ce trebuie să facă pentru a satisface toate condițiile în cazul în care uh, acționează pe baza unor uh, termeni stabiliți de comun acord. Trebuie să fim foarte atenți și la interpretarea unor prevederi legate de um, interpretarea articolelor 4 și 8 din protocol de la Nagoya și posibilele excepții trebuie să fie cât mai puține și stabilite cu multă atenție. De ce, deși uh, eurodeputații nu au abordat în mod explicit acest uh, aspect, doresc să spun că uh, pentru noi sunt foarte importante instrumentele pe care le-am propus, instrumente voluntare care au obiectivul uh, de a reduce povara um, administrativă și financiară asupra utilizatorilor prin recunoașterea de bune practici și practicile um, recunoscute, pentru că considerăm că utilizatorii mici, mai ales um, IMM-urile, vor avea astfel instrumente la dispoziție care vor facilita respectarea acestui regulament. Aceste două instrumente cu siguranță vor permite unui segment mai mare de utilizatori europeni să respecte condițiile din regulament în mod uh, eficient și ieftin. De aceea um, ne îngrijorează propunerile de a, de, la, de, a, de a scoate din proiectul de regulament aceste prevederi, pentru că nu se pun poveri. Uh, obiectivul nostru nu este să impunem poveri suplimentare, din potrivă să subliniem contribuția pe care aceștia, la care, pe care acești actori europeni o fac la o aduc la uh, conservarea și folosirea durabilă a biodiversității și a resurselor genetice în Europa. Mă voi opri aici. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. O întrebare suplimentară din partea colegului Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei Europene pentru comentariile făcute pe marginea amendamentelor. Am o întrebare care se referă la una din observațiile dumneavoastră că există amendamente care sunt direcționate chiar împotriva protocolului de la Nagoya. Întrebarea mea este următoarea. Care ar fi consecințele legale dacă noi adoptăm un text care și din punct de vedere legal contravine protocolului de la Nagoya? Care ar fi urmările? Am putea fi uh, aduși eventual în fața instanței, ă, din partea unor ONG-uri, din partea altor instanțe. Puteți să ne explicați, vă rog. Bitte? Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Protocolul prevede cadrul legislativ în care Următoarele părți uh, semnatare ale protocolului de la Nagoya vor permite accesul la resursele genetice în cadrul propriei jurisdicții. Este vorba despre uh, suveranitatea fiecărei părți uh, care semnatare, în ce măsură alți utilizatori vor avea acces la resursele genetice. Iar partenerii noștri de negociere au spus adesea că ar trebui să se uh, uh, bazeze acest acces la resursele genetice dacă există încrederea că jurisdicția utilizatorului a implementat deja prevederile protocolului de la Nagoya și dacă măsurile adoptate sunt adecvate pentru implementarea protocolului de la Nagoya. Dacă Uniunea Europeană, ă, din acest punct de vedere, ar putea fi considerată că nu a adoptat toate măsurile prevăzute în protocol în ce privește adecvarea ă, utilizării, atunci ă, utilizatorii din industrie, din cercetare, din altă parte, care ar putea să uh, nu mai aibă acces la resurse de deci geo pentru perioada imediat următoare. Nu aș vedea eventual niște acuze în fața unor instanțe împotriva Uniunii Europene în contextul protocolului de la Nagoya, dar nu putem exclude că um, la un moment dat am putea fi acuzați că uh, nu respectăm din punct de vedere procedural aceste prevederi. Iar dacă vom fi declarați ca uh, nerespectând uh, prevederile, eu cred că am putea fi etichetați pe plan internațional ca fiind o jurisdicție care nu respectă în totalitate prevederile protocolului cu toate consecințele pe care acestea ar putea avea pentru accesul la resursele genetice. Mulțumesc foarte mult și era acum în încheiere raportoarea din nou. Dacă dorește. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte concis o să încerc să răspund. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru contribuții. Aș dori să le spun că împărtășesc așa am uh, organizat eu activitatea pe marginea acestui raport. Împărtășesc ideea că baza juridică o reprezintă protocolul de la Nagoya și dacă dorește cineva să nu mergem mai, mai departe decât acest uh, protocol, eu aș dori nici să coborâm uh, sub pragul pe care îl stabilește protocolul de la Nagoya și așa cum a precizat Comisia Europeană, um, efectul ar fi uh, opus celui scontat pentru că vom pierde din credibilitate la scară internațională și în urma acestei pierdere a încrederii part, uh, din partea statelor parte la convenție, atunci uh, am pierde și pe planul accesului la resurse. Deci nu vrem să mergem, mai, să, să uh, mergem sub pragul protocolului. Uh, intervenția conven, uh, Comisiei, ultima precizare adusă de către Comisie a fost foarte, uh, foarte revelatoare. Au, exprimat, au fost exprimate temeri, uh, colegul Clas și doamna Oconii, Sigur că vom continua să încercăm să clarificăm situația dacă considerăm că e necesar. Îmi mențin intenția de a ajunge la compromisuri și, în fine, în ce privește termenele, uh, aș dori să răspund aici colegei Gutierrez, care își dorește să ne dă mai mult timp și să uh, avem o adoptare în a doua lectură. Aș dori să vă reamintesc calendarul nostru uh, care uh, trebuie să țină cont de următoarea conferință a părților în toamna 2014. Dacă dorim să facem parte din negocieri va trebui să fi adoptat și ratificat acest protocol. Aș dori să Vă reamintesc o uh, informație, 18 state au ratificat acest protocol. Secretariatul Convenției Biodiversitate ne-a anunțat că 33 vor fi ratificat acest protocol până la sfârșitul anului și că în iulie 2014 53 de state vor fi ratificat aceste tratamente. E nevoie de 50 pentru a pune în aplicare. 53 de state vor fi ratificat fără Uniunea Europeană. Ne asumăm riscul, aș dori să vă atrag atenția, că dacă nu continuăm cu ratificarea și cu adoptarea acestui regulament uh, conform calendarului, ne asumăm riscul pur și simplu de a nu participa la negociere, care va uh, defini și va preciza până în aplicarea acestui protocol la scară internațională. Mulțumesc! Mulțumesc, stimată colegă. 24 mai termin termenul, limită pentru depunerea amendamentelor la ora 12. În comisie vom vota pe 4 iulie și votul în plen încă nu a fost stabilit. Dar în urma acestui titlu, după cum am constatat, există multe domenii. Sunt de fapt surprins că sunt atât de puțini uh, colegi prezenți în sală. Eu cred că uh, colegii din alte comisii nici măcar n-au înțeles cât de important este acest domeniu. Deci eu cred că uh, va trebui să ne ocupăm mai intens de domeniul acestui raport. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 17. Este vorba despre raportul domnului Rossi și îi dau cuvântul domnului Rossi. Grazie, Presidente, grazie. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mai aș dori mai întâi să mulțumesc uh, secretariatului mai ales și de asemenea colegilor Rivazi, Sommer și Taylor, care au participat uh, deja uh, la munca pe acest test și apreciez mult modul în care s-au implicat. Au, participat și la organizarea workshop-ului Um, pe care l-am uh, avut um, în cadrul acestei comisii. Subiectul este delicat pentru că ne vizează pe toți sau ne va viza pe toți pentru că um, mai devreme sau mai târziu uh, fiecare dintre noi ne va găsi la un moment dat la spital uh, dintr-un motiv mai grav sau mai puțin grav și spitalul trebuie să fie un rol sigur, sănătos și din care ieșim sănătoși. Dar problema este că nu este așa în statele membre apar situații foarte diferite de la o zonă la, altul, la alta, de la un spital la altul, dar uh, datele sunt preocupante uh, pentru că 37.000 de cetățeni europeni mor în fiecare an din cauza infecțiilor asociate asistenței medicale și aproximativ 5% din persoane sunt infectate în spitale uh, deci din pacienții spitalizați nu e vorba doar de persoane care au operații sau anumite tipuri de intervenții. 5% din numărul total de pacienți. Uh, chiar și cei care rămân uh, intră în spital uh, pentru o zi sau două pentru analize. Deci, iată, este un procent mare, adică 4 milioane de persoane anual. Și dintre aceștia, 37.000 de persoane de, mor. Consiliul a adoptat linii directoare foarte importante pe care statele membre trebuie să le aplice. Dar um, ceea ce mi s-a părut ridicol este faptul că experții ne-au spus că majoritatea um, infecțiilor um, au loc pentru că medicii sau infermierele nu se spală suficient pe mâini când trec de la uh, un pacient la altul sau nu-și schimbă mânușile de unică folosință. Uh, iată, cauza infecțiilor se poate elimina doar acordându-se mai multă atenție cu un cost nul pentru personalul, uh, uh, deci un gest în plus al personalului medical. Deci, formând aceste persoane și informând bolnavul, pentru că apar două probleme. Pe de o parte, bolnavul este infectat din cauza unui comportament greșit al personalului medical. Pe de altă parte, structurile sunt uh, uh, prea vechi, nu se sterilizează suficient uh, diferitele echipamente medital, medicale, cateterele și așa mai departe și, pe de altă parte, și pacienții fac greșeli uh, pentru că uneori pacienții au comportamente care uh, îi fac să uh, um, se infecteze cu uh, aceste microorganisme în spital sau imediat ce se întorc acasă. Deci, pacientul, pe de o parte, are dreptul să știe că dacă în momentul în care este internat um, se infectează cu ceva, uh, are dreptul să ceară o uh, compensație, dar pe de altă parte când iese din spital uh, și își continuă convalescența singur sau uh, îngrijit de personal medical sau de familie, trebuie să respecte anumit, un anumit comportament dacă, pentru a lupta împotriva infecțiilor și dacă e nevoie să revină la spital putem uh, evita infecțiile și cu mai multă atenție acordat personalului medical. Dar problema este că în momente de criză statele membre reduc personalul. Personalul este stresat pentru că au condiții proaste de muncă, nu este motivat și de aceea personalul medical face greșeli. Sau pur și simplu uh, nu, uh, personalul nu este suficient de atent la igienă. Deci prioritățile noastre sunt uh, acelea de a încerca de a crea un schimb de bune practici între centrele de control al impactului acestor uh, infecții asociate asistenței medicale, uh, formarea personalului medical și informarea pacienților, posibilitatea de a nu reduce prea mult sau de a nu reduce deloc fondurile disponibile pentru sănătate și uh, Apoi, uh, încercă, să se încerce să coopereze cât mai mult cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, ECDC, care are și obiectivul reducerii impactului infecțiilor asociate asistenței medicale. Poate acest centru nu este suficient folosit, dar este disponibil uh, pentru a ajuta statele membre. Nu toate statele membre au uh, aceleași condiții, dar eu cred că o chestiune atât de delicată care vizează o parte importantă de cetățeni, 4 milioane de cetățeni uh, sunt infectați în timpul uh, internării în spital, uh, merită o, o atenție uh, deosebită la nivel de uh, personal medical și pacienți pentru ca aceste persoane să beneficieze de cele mai bune servicii posibile să se simtă într-un mediu sigur și um, să nu iasă din spital uh, infectați cu ceva, uh, ci sănătoși. Cu colegile raportoare din umbră am uh, căzut deja de acord asupra unor amendamente, pentru că știm deja că prevederile din textul de bază sunt destul de reduse, deci multe dintre colegile raportoare din umbră vor depune amendamente și uh, eu uh, voi sprijini aceste amendamente uh, pentru că acest subiect este de interes comun pentru toți cetățenii noștri și nu unul controversat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Rossi. Începem acum la intervențiile raportorilor din umbră. Doamna Zomăr, din partea PPE, va avea prima intervenție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să mulțumesc raportorului pentru acest foarte reușit proiect de raport pe un subiect foarte important și aș dori să mă concentrez pe câteva aspecte. În legătură cu infecțiile asociate asistenței medicale, raportorul deja s-a referit la ele. Cred că este de maximă importanță să menționăm acest subiect pentru că aceste infecții între timp dată produc 37.000 de decese pe an, deci nu este nici de cum um, un volum neglijabil. Și în uh, țara din care vin eu, din Germania, există deja germeni care sunt rezistenți la antibiotice. În uh, țările de jos, un procent din pacienți se îmbolnăvesc uh, sau sunt cuprinși de această suferință în Germania, însă numărul pacienților este mult mai mare. În statele membre, activitatea de prevenție din acest punct de vedere trebuie să se afle pe primul loc. Dar trebuie să acționăm acționăm și uh, transparent. Nu este permis ca micul uh, brutar uh, să fie acuzat pe internet și toată lumea să afle că s-a găsit o furnică în chifla pe care a uh, preparat-o și în același timp îmbolnăvirile intraspitalicești să um, fie um, ținute confidențial. Un alt punct la care doresc să mă refer este nevoie ca și pacienții să fie informați și de asemenea persoanele apropiate lor. Ehm, dar din acest punct de vedere, cred că trebuie să insistăm mai mult pe evoluțiile demografice din Europa, pentru că oamenii îmbătrânesc și tocmai eh, seniorii sunt expuși în primul rând unei medicații cu multe medicamente. Mulți sunt supra-solicitați de măsurile de precauție pe care le iau și de numărul mare de medicamente uh, Uh, care li se administrează. În Germania, conform unui studiu, 5% din uh, toate internările în spital se datorează, de fapt, unei medicații exagerate. Asta înseamnă că oamenii au luat prea multe medicamente diferite deodată. Cred că din acest punct de vedere trebuie să um, operăm o reducere a, a recomandării unui număr mare de medicamente și cred că medicii, farmaciștii trebuie să aibă în vedere acest risc, pentru că de obicei ei sunt cei care recomandă pacienților un număr atât de mare de medicamente. O altă problemă care din punctul meu de vedere este foarte importantă și care ar trebui să completeze acest raport este problematica sub conceptul off-label use. Cu alte cuvinte, se recomandă medicamente care nici măcar nu sunt recomandate pentru uh, o anume boală. Un medicament care este de pildă testat doar pe adulți se recomandă spre utilizare unor copii sau un medicament care de fapt tratează o infecție și este folosit în același timp pentru ca împotriva durerilor un uh, medicament care nu este indicat tratării migrenelor, în același timp este folosit pentru uh, combaterea lor. Și de multe ori pacienții nici măcar nu sunt lămuriți uh, pentru că medicii uh, nu au timpul necesar să dea explicații și într-un fel chiar evoluează într-o zonă gri atunci când uh, au prescris un asemenea medicament. Deci sunt mai degrabă aspecte legale dacă medicamentul nu a fost testat pentru combaterea combaterea unei anumite boli și este totuși folosit uh, în acest sens. Uh, sunt probleme inclusiv pentru casele de asigurare de sănătate când asemenea medicamente sunt recomandate și uh, riscul pentru sănătatea pacienților este foarte mare. Un alt punct pe care doresc să-l introduc în discuție este necesitatea de un sistem de despăgubire, de reparații pe plan european în caz de îmbolnăvire. Eu cred că nu ar trebui să ne gândim la el și nici nu cred că este fezabil, pentru că finanțarea asistenței medicale ține de subsidiaritate, de competența statelor naționale și există inclusiv în ce privește protecția consumatorului opinii foarte diferite în diversele state membre. Legislația din acest punct de vedere nu este armonizată pe plan comunitar și din acest punct de vedere și sistemele de asistență medicală sunt foarte diferit organizate. Nu cred că un sistem unitar de despăgubire este fezabil. Nu putem să ne asumăm responsabilități priorități. Din acest punct de vedere și în acest sens, eu voi înainta amendamente. Pentru ca raportul să devină mai rotund, mai complet decât este de pe acum. Dar îi mulțumesc raportorului pentru activitatea foarte bună desfășurată. Mulțumesc, doamna Zomer. Domnul, eh, doamna Kristen Schalemoze. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc uh, raportorul, um, raportorului pentru acest raport excelent. Simțim că se vede clar că vreți să obțineți rezultate uh, concrete într-un domeniu foarte important. Uh, cu toții s-a spus că am putea fi pacienți la un moment dat, iar pacienții astăzi sunt expuși la infecții în mod total inutil Avem foarte multe motive să ne ocupăm de acest dosar acum, pentru că astăzi termenul de intrare în vigoare al directivei mobilitatea pacienților um, expiră și uh, va fi posibil ca cetățenii europeni să poată uh, aleagă țara în care uh, să fie tratați. Și Uh, când vor putea face o astfel de alegere, sigur că va trebui să garantăm uh, cât mai multă securitatea pacienților. Deci uh, securitatea este foarte importantă. Transparența poate să fie folosită activ de către spitale pentru a promova o mai bună siguranță a pacienților, mai ales în acest domeniu al infecțiilor. Din păcate, nu am putut participa la atelierul care a fost organizat Însă am fost uh, informată în legătură cu ce s-a petrecut acolo și um, um, tot ce s-a întâmplat acolo stă și la baza unora dintre uh, amendamentele mele. Cum am putea face ca acest uh, raport să fie mai puternic? Ar trebui să uh, Uh, ne asigurăm că e mai concret. Am putea recomanda crearea unor uh, liste, uh, unor liste de verificare naționale și, de exemplu, pentru anumite acte medicale ar trebui să preluăm pur și simplu recomandările OMS. De asemenea, ar trebui să avem reguli naționale în ce privește uh, igiena personală și al curățării uh, clădirilor, a spitalelor. Uh, de asemenea, ar trebui ca aceste recomandări să fie uh, transmise uh, pacienților pentru ca problema să fie prevenită sau rezolvată. Apoi, unii alții au spus că e foarte important ca pacienții dar și uh, um, apropiații lor să fie implicați în acest proces, o uh, sensibilitate uh, uh, în legătură cu siguranța. Adesea, percepția pacientului sau a aparținătorilor este total diferită de cea a personalului medical. Și apoi ar trebui de asemenea să vorbim și despre problema Uh, antibioticelor. Știu că vorbim uh, strict de siguranța pacienților, dar din punctul meu de vedere uh, antibioticele țin de siguranța pacienților și cred că ar trebui să vorbim și de rezistența tot mai mare la antibiotice. Deci ar trebui să vorbim și de felul în care ele sunt recomandate, prescrise și consumate. Și aici sunt total de acord cu doamna Zomer în legătură cu medicamentele off-label. Uh, Ehm, adesea eu am auzit uh, vorbindu-se de uh, aceste de recurgere la medicamente care nu uh, sunt prevăzute pentru tratamentul unor anumitor boli. Recent, în Danemarca, s-a folosit un medicament pentru declanșarea nașterii, ori acest medicament nu fusese conceput în acest sens. Dacă uh, se recurge și se prescriu aceste medicamente, atunci pacientul ar trebui să fie informat în prealabil. Însă, acestea fiind spuse, eu cred că uh, vom ajunge la un uh, acord, uh, la un acord între toate grupurile politice pentru un raport de calitate. Sigur că trebuie să exercităm presiune și asupra statelor membre și cred că și putem asocia și Comisia Europeană la acest proces. Cred că în Uniunea Europeană Trebuie să ne asigurăm că datele sunt mai bine colectate și, de asemenea, să, uh, încă o dată, să facem o standardizare a modului în care colectăm datele. Mulțumesc încă o dată raportorului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Corin Lepaș, în locul doamnei Taylor. Uh, merci. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, o să citesc uh, a indicațiile pe care doamna Taylor, Rebecca Taylor, din păcate nu poate participa la ședința noastră pentru că are loc un vot al Comisiei Jurii în această dimineață uh, pe baza produselor din tutun. O să citesc contribuția ei. Ea este raportor din umbră și o să citesc uh, documente. Aș dori să mulțumesc domnului Rossi pentru un raport foarte bun și cuprinzător. Într-adevăr, cred că faptul că el solicită indicatori comparabili cu privire la uh, siguranța pacienților în Europeană ar trebui să fie sprijinit. Susțin mai ales aliniatul 11 care uh, încurajează statele membre să facă raportări fapt care ne-ar permite să-i uh, identificăm pe cei vinovați și să evităm uh, evenimente nedorite. Cred că pe ansamblu acest aliniat ar fi mai bun dacă ar conține și o clarificare, respectiv uh, să nu avem o cultură a blamării, a condamnării. Cred că sistemul ar trebui să uh, solicite mecanisme de raportare a, a incidentelor care provin uh, cauzate de neatenția personalului medical. Aș dori să supun atenție însă acum două aliniate, 21 și 35, unde se vorbește despre o bază de date electronică cu privire la incidente. Un astfel de eveniment ar trebui să un astfel, o astfel de bază de date ar trebui să se bucure de o protecție adecvată a datelor aliniatul 27 cu privire la sistemul de despăcupiri care ar trebui să fie armonizat la nivel european. E foarte greu de uh, lansat un astfel de sistem și aș, uh, m-aș bucura dacă raportorul ar veni cu câteva uh, precizări. Uh, aș Uh, dori să vă spun că o să contactez organizațiile de protecție a drepturilor pacienților. Mulțumesc domnului Rossi pentru un raport uh, foarte bun, un proiect de raport foarte bun. Mulțumesc. Iar acum dau cuvântul doamnei Iana Kudakis. In the United, well, I think everywhere actually in Europe, we say when there are... În Regatul Unit, uh, întotdeauna când apar probleme, uh, de fiecare dată e un cuvânt cheie care apare. Provocări, provocări. Raportul uh, e plin de provocări, este un teren minat și aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru tot ce a făcut până acum. Împărtășesc uh, multe din punctele de vedere ale domnului Rossi, mai ales uh, cele legate de, faptul, de, de siguranța pacienților și faptul că trebuie să evităm evenimente nedorite când pacienții sunt tratați. În Regatul Unit, țara mea, strategia noastră de abordare a acestor infecții asociate asistenței medicale uh, este avansată. Recent, introducerea unei politici toleranță zero în acest domeniu, uh, subliniez acest lucru. Uh, sprijin împărtășirea de bune practici, timpul de bune practici în Europeană, pentru că astfel uh, normele vor crește. În ce privește proiectul de raport în sine, aliniatul 33 la raportul domnului Rossi, Uh, conține un element cu care sunt total de acord. Prevenția și controlul infecțiilor ar trebui să fie răspunderea tuturor. Însă, aș dori să lansez un uh, avertisment colegilor din comisia noastră. Nu cred că ar trebui să dăm uh, date clare, cifre în legătură cu numărul Uh, uh, de personaj, de personal medical, de trebuie să ținem cont de specificitatea fiecarei uh, asociații medicale. Problemele de sănătate nu țin de o competență națională, ar trebui să avem o competență împărțită de, împărtășită de toată lumea cu statele membre, care să vină în completarea politicilor naționale. Cred că una dintre provocările pe care, care le așteaptă pe domnul Rossi e că sistemele sunt foarte diferite sprijin ce spuneți dumneavoastră în legătură cu informarea pacienților, dar mă întreb unde vom ajunge, pentru că uh, Uh, pacienții uh, dau bir cu fugiți din uh, spital când li se spune că în spital e un microb, fără să înțeleagă dacă e vorba de un microb grav sau nu. De asemenea, cred că ar fi bine să avem un raport din proprie inițiativă ca ocazie de a spune statelor membre să uh, orienteze anumite uh, Uh, cheltuieli medicale, cum se spune în alinatele 18, 37 și 26. Deci provocările care le așteaptă pe domnul uh, Rossi vizează uh, un sistem proporționat în care se ține cont de toate provocările, dar încă o dată sunt gata să-l sprijin pe domnul Rossi în asumarea acestor provocări. Mulțumesc! Următoarea intervenție, colega Oconi. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Iau numele Iau cuvântul în numele doamnei François Grostet, care mă ruga să citesc următoarea intervenție. Mi se pare foarte important că acest raport să conțină recomandări pentru a combate rezistența la antibiotice. François Grostet consideră că această amenințare este o adevărată epidemie tăcută. În multe țări din Europeană, consumul de antibiotice crește din nou. În Franța, de exemplu, consumul uh, de antibiotice este uh, nejustificat. Uh, bolile virale reprezintă cauza principală de recomandare de antibiotice. Această evoluție trebuie să fie regretată având în vedere că numărul de substanțe disponibile a scăzut a trecut de la 103 la 84 în 10 ani. François Groset va propune amendamente pentru a relansarea uh, cercetării unor noi antibiotice care ar trebui să țină dezvoltarea unor antibiotice eficiente împotriva unor agenți patogeni care au fost, au fost recunoscuți de către Agenția Europeană a Medicamentelor, care reprezintă o uh, amenințare gravă pentru sănătatea publică. François Grostet consideră că Agenția Europeană a Medicamentelor ar trebui să pregătească și să actualizeze urgent o listă acestor agenți patogeni care pot să cauzeze infecții grave sau chiar uh, mortale și care să poată să reprezinte o amenințare gravă pentru sănătatea publică. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Dau cuvântul acum Comisiei și astăzi este este doamna Paula Testori, director general la Direcția Generală Sanco. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, domnului Rossi, care se ocupă de acest raport de inițiativă, pentru că chestiunea securității pacienților, mai ales în mediul spitalicesc, este o prioritate a noastră. Fiecare dintre noi, dacă mergem la spital, avem între, un risc între 5 și 10% de uh, a ne infecta. Iată, care este una dintre provocările majore ale asistenței medicale în spitale. Am făcut și noi un raport și concluziile noastre coincid uh, destul de mult uh, cu cele din raportul Parlamentului. Suntem de acord că sunt, aceasta este o responsabilitate comună. Pacientul trebuie să fie mai bine informat de riscuri, trebuie să formăm mai bine uh, personalul medical și este foarte importantă comunicarea informațiilor, o comunicare mai bună a informațiilor în legătură cu infecțiile asociate asistenței medicale. E nevoie de schimb de bune practici și ne gândim și la eventuale linii directoare în legătură cu standardele pentru uh, securitatea pacienților. Vom prezenta un nou raport privind situația la anul și cerem unei dintre următoarele președinții să facă din această chestiune o prioritate. Și ministrii sănătății la ultimul Consiliu Informal de la Dublin au discutat acest punct și statele membre au uh, adresat și ele un apel uh, pentru linii directoare comune. Deci, uh, în concluzie, vă mulțumim foarte mult și vom continua să ne ocupăm de această temă, dar este important să menținem atenția asupra acestui subiect. Un mic răspuns doamnei Oconi în legătură cu rezistența antimicrobiană. De doi ani am dezvoltat un plan de acțiune și Cooperăm cu autoritățile din uh, domeniul sănătății uh, umane, dar și veterinare. Uh, sunt acțiuni comune. Este un plan comun de acțiune cu toți partenerii um, din domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc! În final, intervenția raportorului, domnul Rossi. Mulțumesc, domnule președinte! Este o plăcere pentru mine să pot să spun că cu toții avem aceleași intenții pentru acest text, uh, suntem de acord și uh, contribuțiile colegelor uh, sunt pozitive. Mulțumesc și Comisiei pentru tot ceea ce a făcut și pentru informația pe care ne-a dat în legătură cu asistența antimicrobiană, care e o problemă mare. De ce? Pentru că, pe de o parte, ne confruntăm cu infecții noi, pentru care nu avem antibiotice și pe de altă parte, din lipsa de informații sau de atenție, cei care prescriu antibioticele, uneori uh, din cauza lipsei de atenție a, a pacienților, uh, antibioticul este folosit în mod incorrect și uh, cel, cel mai simplu este ca persoana care se întoarce de la spital să Uh, vină acasă cu medicamentul care trebuie luat, care poate să fie un antibiotic. Dacă, pentru că persoana se simte bine ziua următoare, chiar dacă trebuie să ia antibioticul 4, 5, 10 zile, dacă se simte bine, ia antibioticul 2-3 zile și după aceea nu-l mai uh, ia. Și astfel s-a creat uh, rezistența la antibiotice. Și dacă persoana este din nou infectată de același agent, îi va fi foarte greu să se însănătocească cu același antibiotic. Deci, dacă antibioticul este prescris corect și bolnavul îl ia bine, uh, problema se rezolvă de la sine și fără costuri suplimentare. Sunt de acord cu colega Oconita și cu colega Grostet în legătură cu uh, antibioticele, dar și cu ceea ce a spus colega Ianaculochis în legătură cu lista de patologii cu risc îi mulțumesc pentru faptul că a semnalat spitalele sau că a dat atenție semnalării spitalelor care au probleme mai mari decât altele, dar nu astfel se rezolvă problema. De exemplu, un spital mare din Italia, citat de la Salute în Torino, a avut ani de zile o problemă enormă de infecții cu legionelă, legioneloză uh, și problema a fost structurile uh, um, învechite și sistemele de încălzire a apei și așa mai departe uh, erau vetuste și uh, sute de persoane au ieșit din spital cu legionelă. S-a rezolvat problema uh, după lucrări de renovare uh, uh și astfel oamenii nu se mai, nu se mai uh, îmbolnăvesc de legioneloză la Torino. Important este ca pacienții să se simtă și să fie în securitate în spitale. Bineînțeles, toleranța zero în legătură cu erorile, sunt de acord cu asta și nu putem impune, dar putem invita statele membre să nu reducă prea mult bugetul pentru sănătate, mai ales în domeniul securității pacienților. Colega Lepaș a vorbit în numele colegei Taylor. Uh, Ehm, sunt eh, indici eh, echivalenți la nivel european, după cum a spus colegul Mos, în legătură cu asistența medicală transfrontalieră, nu mai e vorba, fiecare pacient nu se mai uh, îngrijește neapărat în țara lui. Există mobilitatea pacienților astăzi în Europa, aceste posibilități sunt enorme și cu cât posibilitățile sunt mai standard și posibilitățile de uh, îngrijire medicală sunt egale, cu atât vom putea oferi un serviciu mai bun cetățenilor. Revin la ceea ce a spus colega Lepaj în legătură cu băncile de date. Uh, protecția feței private este foarte importantă, dar să nu uităm că uh, persoanele circulă în Europa, uneori nu vorbesc limbile sau nu se simt suficient de bine pentru a discuta cu medicul care se ocupă de ele. Și deci posibilitatea de a avea o bancă de date pentru a putea regăsi în această bancă de date. Dacă persoana are anumite alergii, putem salva vieți, pentru că dacă eu, um, ca medic, uh, trebuie să mă ocup de o persoană care, uh, a cărei stare de sănătate este foarte proastă, aleg un medicament fără a ști dacă persoana este alergică sau nu și risc să omor persoana. Deci, Într-adevăr, protecția vieții private e importantă, dar cu mobilitatea transfrontalieră, care este din ce în ce mai mare, uh, trebuie să dăm pacienților securitatea că dacă merg într-un spital unde nu se pot explica, nu-și pot explica situația pentru că nu știu limba sau sunt prea bolnavi, acest lucru nu-i va omorâ. Mulțumesc colegii Somer care a dat uh, informații foarte interesante și în legătură um, cu intervenția la nivel european. Într-adevăr, nu putem impune intervenția la nivel european, dar uh, putem spune statelor membre când și unde greșesc și uh, să nu să le obligăm, dar să le recomandăm să adopte anumite practici pentru a îmbunătăți situația pentru că astăzi, din păcate, sănătatea este încă prea mult de competența statelor membre și prea puțin de competența europeană. Vă mulțumesc tuturor și sper că rezultatul va fi un text sprijinit uh, de noi toți în interesul cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Rossi. Termenul limită pentru amendamente 27 iunie, ora 12. Pe 18 septembrie vom uh, vota în comisie. Încă nu s-a stabilit votul în plenară. Trecem mai departe la punctul 18 despre o, de pe ordinea de zi, criza alimentară, fraude în lanțul alimentar și ținerea sub control a acestora. Doamna este de Lange este raportarea noastră și dăm cuvântul. Voorzitter, um, iedereen weet natuurlijk nog... Mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea știe că Motivul acestui uh, raport de inițiativă a fost scandalul cu carnea de cal uh, neetichetată. Dar nu acesta este singurul caz de fraudă uh, în lanțul alimentar. Au fost mai multe astfel de probleme în ultimii ani. Nu doar cu carnea în ultimii ani, de exemplu, uh, sare care trebuia folosită uh, pentru îndepărtarea uh, gheții pe drumuri a fost folosită în alimentație, ouă care au fost folosite fără a se regăsi pe etichetă. Deci, probleme de fraudă alimentară au fost multe în ultimii ani. Acum câteva zile am avut o audiere pe această temă și una dintre principalele concluzii ale acestei audieri este faptul că a venit vremea să pregătim un astfel de raport. Spre deosebire de Statele Unite, noi nu avem o definiție clară a fraudei în domeniul alimentar știe toată lumea, are o idee, toată lumea are o idee vagă despre ce ar fi, dar nu am definit ca atare conceptul în Uniunea Europeană. Eu cred că definiția ar trebui să acopere mai multe aspecte. De exemplu, faptul că este un act voluntar, intenționat și cu scopul de a obține un profit sau câștig financiar. Iată care sunt aspectele um, care trebuie acoperite. Nu este un accident, este un act intenționat cu obiectivul de a obține un profit financiar încălcând regulile. Și frauda alimentară poate reprezenta un risc pentru securitatea uh, publică și pentru sănătatea publică, dar nu neapărat. Oamenii își pierd încrederea în uh, mâncare, în alimentele pe care le consumă și aceasta este problema care ne obligă să examinăm subiectul. Ehm, studiile ne arată că alimentele n-au fost niciodată mai sigure decât acum, dar oamenii citesc cu, din ce în ce mai multă atenție etichetele și nu mai au încredere în ce scrie pe etichete. Așa că noi avem un cadru legislativ bazat pe securitatea alimentelor, dar um, fraudele pot depăși acest domeniu și trebuie să ne concentrăm și pe etichetare dar și pe ambalaje. Um, legea spune că etichetarea nu poate să inducă în eroare. Este oare suficient? Nu este suficient să se răspundă acestei provocări. Eu cred că trebuie să ne asigurăm că vom schimba cadrul pentru a ne asigura că frauda alimentară va fi definită clar și astfel a putea fi mai bine detectată și se va putea reacționa mai bine. În cadrul necesar pentru a face față fraudei alimentare, trebuie să se ia în considerare mai multe lucruri. Analizele de risc. Trebuie să vedem cum se pot identifica companiile uh, care trebuie anchetate în sectorul alimentar. Uh, se pot analiza carcasele în uh, abatoare conform legislației, dar uh, uneori, eh, când se face o anchetă, nimeni nu a făcut o vizită in situ ehm, la ehm, intermediarul care vinde carnea. Deci se face o vizită la abator, dar nu se ehm, face vizită la compania care vinde carnea. Deci, eh, în astfel de analize trebuie să țină cont de tot felul de, de organisme din lanțul alimentar o organizație non-guvernamentală a identificat punctele slabe din acest lanț, uh, de exemplu cele legate de pas, pașaportul pentru cai și pentru carnea de cal. În acest flux al cărnii de cal s-au identificat uh, mai multe puncte slabe. Deci poate că acest sector ar fi trebuit anchetat cu mai multă atenție, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Deci e nevoie de cooperare între Uniunea Europeană și statele membre pe aceste subiecte. Ea este foarte importantă. Iată, de exemplu, acest scandal din Irlanda. um, trei companii din afara Irlandei nu au putut fi uh, anchetate de autoritățile irlandeze, pentru că Irlanda a cerut altor stat, celorlalte state membre să ancheteze, nu se știe ce se întâmplă cu aceste informații. Ar fi bine ca Comisia uh, să reevalueze sistemul de alertă pe care îl avem pentru alimente și nutrețuri și poate ar putea să extindă acest sistem și pentru a include și frauda. Nu cred că e foarte util să avem doar un sistem de alertă care de fapt este doar o bază de date cu informații și reacționează doar în caz de criză și trebuie transmise rapid informațiile. Trebuie să avem capacitatea nu doar de a face acest lucru, ci și de a face analize și a um, analiza eventualele consecințe. Trebuie să discutăm și despre sancțiuni. Trebuie să fim foarte atenți pentru că este o competență națională, dar avem uh, exemplu cazului din Irlanda, dacă irlandezii au reușit să uh, ancheteze această companie care se afla în Irlanda și au putut să acționeze în justiție în în, împotriva ei, agenda, uh, amenda maximă este 30.000 de euro. În comparație cu profiturile obținute pe urma unui singur uh, container de carne de cal, această sumă este ridicolă. Deci, eh, cred că amenda trebuie să fie în funcție de profitul potențial. Trebuie să existe condiții mult mai stricte. Apoi, eh, înregistrarea eh, celor care vând produsele alimentare sau procesează sau reambalează produse. Deci, foarte pe scurt, ce doresc eu să fac cu acest raport? Doresc să folosesc, uh, bineînțeles, contribuția colegilor, să identificăm problema, să vedem care este definiția pe care o putem folosi, care sunt tendințele pe care le putem uh, identifica în frauda alimentară, care sunt cauzele și care sunt lecțiile pe care le putem trage, pe care le putem folosi pe viitor. Iată care sunt idei pe care am dorit să vi le comunic încă de pe acum, care se vor găsi în, în raport, dar sunt curioasă să aud și ce au de spus ceilalți colegi. Ehm, să vedem ehm, ce putem face înainte de vacanța de vară. Ehm, sper că textul va fi gata înainte de sfârșitul lui iulie pentru a obține traducerea în timpul verii și apoi să le discutăm textul în septembrie. Dar voi asculta cu atenție ce doriți dumneavoastră să includem în text. Mulțumesc! Mulțumesc. Următoarea intervenție, Corin Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportoarei noastre, dar și serviciilor veterinare care desfășoară o activitate foarte dificilă, deși dispun de tot mai puține mijloace de la o zi la alta. Trebuie să ținem seama de faptul că nu putem să tratăm problema ă, cărnii de cal ca pe o problemă de fraudă individuală, pentru că aici există o eroare colectivă. Da. Uh, am auzit ce s-a spus, că avem cea mai bună legislație din lume. Da, pe hârtie. Dar ea rămâne virtuală, pentru că există uh, prea puține mecanisme de control legate de funcționarea mecanismului, iar această legislație virtuală este până la urmă um, um, o responsabilitate care ne revine pentru că fraudele sunt colective. Noi uh, trebuie să nu refuzăm uh, un cadru legal pentru buna funcționare a mecanismelor de control. Există conflicte de interese care uh, până la urmă se întâlnesc în instituțiile noastre și care nu permit bună funcționare. Să ne gândim inclusiv în EFSA există probleme și este o vină colectivă pe care o avem grave. Iar în ce privește mecanismele de control veterinare, verificările în uh, abatoare, există probleme. Eu cred că trebuie să existe o depistare precoce a riscului de fraudare. Deci există riscuri economice, pentru că există, din acest punct de vedere, încă multe acțiuni speculative care, până la urmă, sunt implicate inclusiv în lanțurile alimentare. În ce privește carnea de cal, s-a întâlnit așa ceva, dar și în alte domenii, inclusiv în ce privește um, elementele uh, biogenetice și a um, altor produse care sunt până la urmă introduse în alimentele noastre. Eu cred că trebuie să solicităm um, o interdicție a comercializării produselor care nu au putut să fie verificate sau care sunt uh, interzise. Este important să acționăm pentru uh, protecția sănătății consumatorului. Comisia Europeană trebuie să propună sistematizarea testelor ADN și inclusiv în ce privește a calității proteinei care este introdusă în lanțul alimentar. Acestea ar fi câteva sugestii pe care doresc să le fac în legătură cu acest domeniu care este foarte important și care trece de uh, cadrul strict alimentar pentru că este vorba despre uh, politici care pot determina încrederea sau lipsa de încredere a cetățenilor noștri în legătură cu uh, capacitatea noastră de a asigura controlul în domeniul alimentar. Mulțumesc foarte mult, Bart Stas, următoarea intervenție. Mulțumesc, domnule președinte, și uh, eu vreau să apreciez uh, cuvintele introductive ale doamnei Esther de Lange, pentru că eu cred că ea a putut să prezinte foarte complet această problemă și mă bucur că am avut ocazia să vorbim deja în pregătirea um, acestui uh, document. Cred că vom uh, colabora foarte bine. Da, definițiile sunt decisive. Trebuie să găsim o bună definiție pentru fraudele în domeniul lanțului alimentar. Și cred că două elemente la care s-a referit Esther de Lange, Ehm, profitul care se poate eh, face în acest domeniu și eventual și eh, frauda intenționată eh, sunt riscurile. Noi trebuie să ne gândim că este vorba adesea de rețele internaționale care acționează într-o manieră foarte complexă. Cu cât sunt mai complexe, cu atât și fraudarea este mai ușoară. Iar eu ieri nu am participat la o audiere alaltăiere pentru că aveam obligații în uh, Comisia de Control Bugetar, dar asistenții mei m-au informat în legătură cu ce s-a spus și am aflat că domnul Pudle a vorbit despre sistemul de alertă rapidă și că a anunțat că acest sistem care este menit să garanteze siguranța alimentară în anumite condiții ar putea să fie exploatat inclusiv pentru a combate frauda în lanțul alimentar. Know-how-ul de care statele membre dispun în legătură cu uh, operarea cu acest sistem de alertă rapidă ar putea să fie folosit inclusiv pentru combaterea fraudei de acest tip. Dar sigur că uh, asemenea gânduri ne vin abia atunci când izbucnește un asemenea scandal. Iar în legătură cu controalele, da, evident este nevoie de o mai bună colaborare între statele membre, mai ales în regiunile de graniță și atunci când este vorba despre rețele internaționale. Sancționarea, într-adevăr, este un subiect dificil, este pe bună dreptate a spus acest lucru. Pe de altă parte, evident că trebuie să ne gândim uh, ca sancțiunile să fie adecvate cu dimensiunile fraudei uh, Eh, mă gândesc de pildă la stimulatorii de creștere în zootehnie. Au existat eh, și sancțiuni care prevedeau eh, închisoarea pe perioada de trei luni sau sancțiuni pe care însemnau mii de euro. S-a menționat și sistemul uh, sanitar veterinar din Irlanda. Uh, acolo se acționează transparent, rapoartele, analizele făcute sunt uh, introduse în internet, iar în ce privește scandalul cărnii de cal, au existat documente, au existat recomandări Um, pe care diversele țări le-au făcut de precauție, dacă de fapt um, toate aceste lucruri ar fi fost conștientizate și cunoscute la timp, lucrurile s-ar fi desfășurat altfel. Eu pledez explicit pentru o îmbunătățire a activității EFSA. De ce nu am putea noi aici, în Parlament, să organizăm anual o dezbatere cu reprezentanții uh, EFSA cu personalul de la Direcția Generală Sanco uh, pentru uh, a vedea după aceea inclusiv Organizația Mondială pentru Alimente ce a întreprins, pentru că am putea afla atunci unde lucrurile se desfășoară corect și care sunt țările în care nu există un control uh, corespunzător. Am putea opera cu conceptul naming and shaming și uh, să arătăm cu degetul asupra celor care nu își uh, respectă obligațiile. Ar putea fi datoria EFSA să facă acest lucru. Trebuie să știm ce se întreprinde la nivelul statelor membre. Pentru că ă, poate că ar fi fost foarte bine ca cineva ă, din aceste instituții să participe. În Belgia au fost efectuate cinci inspecții de către EFSA. Ă, Ministrul Agriculturii din țara controlată ar trebui să spună ce concluzii a tras autoritatea competentă națională în urma recomandărilor pe care EFSA le-a făcut pentru a vedea cu câtă răspundere se acționează pe plan național și felul acesta s-ar putea acționa și preventiv. Și, în final, Esther, cred că ar trebui să ne gândim și la modul în care lanțurile alimentare sunt organizate. Cu cât ele sunt mai complexe, cu uh, a cu cât alimentele traversează granițele naționale, cu atât este mai dificil să efectuezi un control și cu atât fraudarea este mai lesnicioasă. Dar acesta este doar uh, o sugestie în legătură cu uh, problemele care există. Eu cred că unde este posibil, lanțul alimentar ar trebui să fie scurtat. Asta ar avea avantaje. Uh, cei care sunt angajați în comerțul cu alimente ar putea fi mai ușor controlați, ar putea să existe o mai mare încredere între consumator și furnizor și ar fi uh, avantajos în combaterea fraudei. Mi s-a spus că marți, la audierea organizată, s-a vorbit și despre conceptul uh, etichetării țării de origine. Asta nu are poate neapărat uh, o legătură cu combaterea fraudei în lanțul alimentar, dar eu cred că dacă vom reuși să uh, avem reguli mai severe în ce privește țara de origine, ă, am putea deja să progresăm. Și se pare că la nivelul Comisiei există, cel puțin în legătură cu carnea de vită, demersuri de acest tip. Acolo unde constați că a existat o fraudă, Uh, uh, poți să acționezi pe viitor mai bine în combaterea ei. Și asta se poate inclusiv prin documentele însoțitoare. Uh, sigur că poate fi un pas pentru combaterea, la modul general, a fraudei, dar cu siguranță vom avea timpul necesar pentru a mai avea un schimb de vedere în legătură cu asta. Mulțumesc, doamna Gălin. Thank you. Um, most of what I was going to say has been Mulțumesc, s-a spus foarte mult, deci nu o să repet. Aș dori doar să spun câteva lucruri. Aș dori să-i mulțumesc lui Esther pentru audiere. Am participat în parte la ea, nu la toată, dar în orice caz a fost foarte utilă. Am uh, făcut o sinteză a amenințărilor uh, din acest domeniu ce a făcut scandalul cărnii de uh, cal, așa numitul scandal, ne-a arătat că nu avem uh, suficientă informație sau mm, pe care credeam că o avem și în multe cazuri nu știm nici cum să colectăm informația. Deci am uh, învățat am, ce, în ce constă un sistem de alertă rapidă, cum trebuie declanșat și cum ar putea funcționa mai bine. Deci observațiile mele generale și m-am gândit mult la ele sunt următoarele. Nu cred că ar trebui să avem o nouă legislație, dar mă întreb dacă nu și șovăiesc să lansez acest concept. Nu ar trebui să creăm o nouă agenție, da, e șocant un astfel de concept din partea mea. Dar aș dori să avem un fel de comisie, de comitet sau de instanță care să se întâlnească uh, uh, uh, uh sistematic să se știe când o face și să discute uh, aspecte importante. E adevărat că cu acest plan de 5 puncte pe care Comisia l-a lansat, uh, există un program de testare foarte uh, foarte cuprinzător, dar aș dori să știm în mod regulat și în mod uh, transparent ce se întâmplă și noi, Parlamentul, am putea să uh, încercăm să controlăm acest proces poate nu chiar să-l influențăm, dar să avem o vedere de ansamblu și să fim uh, informați în mod sistematic. Și dacă am așa un astfel de sistem, nu de reacție, ci de uh, prevenire, am putea să arătăm uh, Uh, să-i asigurăm pe colegi, dar și pe cetățenii noștri că nu lăsăm acest subiect doar la latitudinea comisiei, nu uh, spun că comisia nu face nimic, dar nu cred că o face în mod transparent și deschis. Și nu cred că um, liniștește opinia publică așa cum ar trebui. Uh, cei care spun că ar fi nevoie de un alt, un alt text legislativ, aș dori să le spun că greșesc pentru că avem la dispoziție toate instrumentele, dar ar trebui să ne asigurăm că funcționează și că îi informăm pe cetățeni. Și ar trebui să ne mai ocupăm de un subiect pe care Esther l-a menționat de multe ori, cooperarea transfrontalieră, care nu este întru totul uh, dezvoltată. Ar trebui să avem o, un lanț bine definit și transparent uh, uh, e un aspect pe care trebuie să-l aprofundăm pe viitor. Mulțumesc. Acum, doamna Iuta îl înlocuiește pe doamna Andersen. Ja, dank u wel. Ik moest eerst even de excuses aanbieden van... Uh... Doamna Leotard înlocuiește pe doamna Martina Andersen, care spune doamna Liotar, din păcate nu a putut participa la uh, reuniunea noastră. Aș dori în primul rând uh, să spun că uh, doamna Anderson îi mulțumește doamnei Esther Delanche pentru tot ce a făcut pentru prezentare. A scos în evidență punctele cele mai importante în mod foarte elocvent și aș dori să mulțumesc și pentru audierea de săptămâna trecută. A fost foarte utilă această audiere. Așa cum am spus, da, într-adevăr s-a vorbit foarte mult despre scandalul cărnii de cal S-a vorbit da, de, de, da, de, că e un scandal de siguranță alimentară sau de fraudă alimentară. Orice ar fi fost, nu cred că ar fi trebuit să se întâmple, nu ar trebui să permitem ca un astfel de scandal să se repete uh, și, uh, de asemenea, să ne asigurăm că consumatorii au încredere în lanțul alimentar, că știu ce mănâncă și au încredere că mănâncă ce li se spune. Uh, Uh, uh, siguranța alimentară e un subiect care, dacă nu este abordat uh, la timp, atunci poate duce la chestiuni legate de securitate alimentară. Uh, și uh, intenția de a face profit poate să aibă întâietate înaintea uh, siguranței și a sănătății. Deci am avut uh, această audiere, am, am studiat uh, planul uh, în cinci puncte al Comisiei, mă bucur de faptul că Comisia a fost activă. Eu însă mi-aș dori uh, legislație sau să se amendeze legislația uh, actuală uh, pentru a ne asigura că avem un cadru care ne permite să abordăm uh, uh, problemele. S-a spus deja că nu avem o definiție foarte clară a conceptului de fraudă alimentară și sunt de acord că ar, am avea nevoie de o definiție, o definiție uh, conform care un astfel de, uh, o astfel de acțiune s-a făcut în mod intenționat cu scopul de a face profit. Cred că de asemenea ar trebui să studiem omisiunea intenționată de uh, informații. Ar fi bine să avem și un fel de uh, registru european al celor care uh, fac uh, comerț cu carne, pentru că astfel am putea uh, uh urmări trasabilitatea. Deci dacă nu un, un comerciant nu ar fi uh, în acest uh, uh, registru, atunci n-ar putea să facă comerț cu carne și uh, de asemenea raportul uh, um, sistemul de alert, alertă rapidă pentru hrană, uh, pentru alimente și pentru uh, nutrețuri ar trebui să fie extins și la frauda alimentară. Nu se întâmplă acum. Așadar, uh, Uh, dacă apare un risc pentru sănătate, a, acest uh, sistem poate să fie declanșat. Deci aș dori să avem un uh, nou text legislativ pentru a ne asigura că statele membre și uh, Uniunea Europeană au mai multe competențe în acest domeniu al combaterii fraudei uh, cu alimente. De asemenea, și fraudatorii ar trebui să, fie, să facă obiectul unor proceduri uh, judiciare uh, ar trebui să ne asigurăm și de asemenea că avem un efect puternic de descurajare uh, care să funcționeze și în statele membre. Aș dori să mă refer și la uh, etichetarea, la etichetarea de origine, E un instrument foarte bun pentru ca uh, consumatorii să uh, aibă acces la informație, pentru că cu cât uh, consumatorii sunt mai bine informați, cu atât riscul de fraudă în domeniul etichetării și al ingredientelor scade. Și deci etichetarea de origine este foarte importantă dacă vrem să combatem frauda. Deci trebuie să studiem tot ce s-a întâmplat în acest scandal al căi, cărnii de cal și uh, Ă, să tragem învățămintele. Un alt aspect la care aș dori să mă refer e faptul că uh, aceste principii nu se aplică doar acestei uh, legislații. Ar trebui să ne gândim la frauda alimentară pe viitor uh, în mod mai uh, general. Deocamdată, comisia noastră uh, pregătește un raport privind etichetarea cărnii de vită uh, dar, în orice caz, trebuie să fim foarte uh, fermi și să ne respectăm uh, poziția pe care am avut-o în trecut uh, în scandalul clonării. Pentru că riscul de fraudă este real, este foarte mare. Și deci, în uh, raportul acesta uh, privind fraudă ar trebui să abordăm și carnea de cal și poate chiar să menționăm uh, aspectele acestea și în alte rapoarte. Mulțumesc, am epuizat lista raportorilor din umbră, dar deja intrăm în criză de timp. I-aș ruga pe următorii vorbitori, uh, Sofio Coni, Oreste Rossi uh, și Renate Zomer, să nu aibă intervenții mai lungi de un minut și jumătate. Sofio Coni. Mulțumesc, domnule președinte. Etichetarea cărnii de vită, domnule președinte, ne leagă de luni Uh, domnule președinte. Nu e așa, pentru că sunt raportor uh, în acest domeniu, etichetarea cărnii de vită și identificarea bovinelor. Am înțeles ce spunea doamna Liotat, da, lucrăm împreună pe acest dosar și sperăm ca el să progreseze. Și uh, în ce privește animalele clonate. Referitor la uh, subiectul de astăzi, aș dori să-i spun lui Esther Lange că tot ce face uh, corespunde total cu uh, viziunea mea a situației, de ce a avut loc această fraudă, pentru că nu e vorba de o problemă de sănătate publică, ci de calitate, de o problemă de calitate. În acest domeniu trebuie să recunoaștem că nu avem suficiente controle și că și sancțiunile nu sunt la înălțime. Aș dori să vă reamintesc că în Franța o mamă care într-un centru comercial uh, recitivează și fură o bucată de carne uh, uh, este mai mult sancționată decât o uh, companie care a făcut o fraudă cu carne și e de notelerat, deci cred că ar trebui în domeniul controlelor ar trebui să fie mai drastici în ce privește calitatea cărnii și de asemenea mai strict și în ce privește sancțiunile, pedepsirea. Aș dori să vă reamintesc și că autocontrolul pe care l-am Uh, le-a propus la început industria agroalimentare, nu a avut efectele scontate. Dovada e că avem un scandal pe mai multe teme, uh, primul rând uh, pe tema cărnii, dar și pe alte teme și cred că asta ar trebui să impunem un cadru pentru aceste controle de calitate. De asemenea, trebuie să uh, uh, uh, încadrăm și traderii Uh, pentru că acest, uh, acest trading cu carne nu este suficient de bine uh, controlat și apoi să avem și un cod de calitate cu privire la minereu, pentru că criza economică ne obligă să reducem prețurile pentru că oamenii sunt sunt președintele o întrerupe pe oratoare. Oreste Rossi acum. Si, grazie Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor, pentru că s-a implicat mult. Este un subiect foarte important care vizează toți cetățenii europeni. O întrebare. În titlu se vorbește și despre criza alimentară, crizele alimentare. Ă, o întreb, va extinde raportul și la posibilitatea uh, recuperării uh, alimentelor aruncate? Sunt de acord cu colegii care au intervenit. Um, am lăsat uh, anumite goluri în uh, legislația europeană, inclusiv în etichetare sau în made in. Practic, oricine poate astăzi să uh, importe produse uh, Uh, din uh, străinătate și um, se ambalează produsele respective în Italia sau în Franța și sunt, produsele sunt vândute ca fiind made in Italia sau Franța. Deci, uh, în lanțul alimentar intervin mulți actori, e producătorul, cel care ambalează, cel care vinde, cel care transportă și așa mai departe. Sunt multe lucruri care nu le ajută pe cetățean să mai înțeleagă ce consumă. De, de exemplu, când pe etichetă scrie gust uh, de căpșuni, gustul de căpșuni, de fapt, uh, este format din 50 de substanțe chimice uh, care se regăsesc ca arome pe etichetă. Ar fi bine ca um, consumatorii să știe acest lucru. Guma de mestecat, de exemplu unii consideră că este uh, gumă cauciuc natural. Nu e adevărat. 99,99% ,99%, uh, sunt produse de sinteză din petrol. Mm, și 99% din consumatori nu știu acest lucru. Renate Sommer. Renate Sommer. Mulțumesc. Oare <laughs> se va bucura consumatorul dacă toate aditivele um, de aromă vor fi și ele listate pe etichetă? Uh, aș vrea să atrag atenția asupra uh, regulamentului privind uh, informările legate de alimente și cred că și cerințele legate de țara de origine vor trebui să fie respectate. Nu are rost să încercăm să reglementăm ceva ce deja este reglementat să ne gândim la legislația care este deja în vigoare, pentru că indiferent câte reglementări și legea uh, adopta în continuare, se vor găsi soluții de fraudare. Să ne gândim că există sau reglementări clare legate de etichetare care au fost falsificate, deci uh, acest risc va continua să existe atâta timp cât există intenția de fraudă. Eu cred că ar trebui să invităm uh, statele membre să își armonizeze codul penal și prevederile legate de uh, pedepsele împotriva unor asemenea fapte. Pentru că nu este posibil ca într-un stat membru pentru același tip de fraudă să faci închisoare și în alt stat membru să primești eventual o scrisoare de admonestare. Îți vine să râzi despre așa ceva. Eu cred că pedepsele trebuie să fie severe, doar așa poți să um, îi determin pe cei care au intenții frauduloase să renunțe la ele. Deci, eu uh, cred că la modul general, însă propunerile sunt foarte bune, dar îmi cer scuze, încă acum o jumătate de oră trebuia să fiu în altă parte și președintele adaugă, dar ți-ai depășit totuși timpul de intervenție. Am uh, ajuns aici la încheierea dezbaterii, dar vreau să-i dau cuvântul și comisiei. Cred că doamna Testori probabil va interveni, vă rog. Mai expert, mai expert. Expertul meu în domeniul uh, fraudei va lua cuvântul. Merci, Monsieur le Président. <laughs> Mulțumesc, domnule președinte. Este greu să înlocuiesc pe doamna Testori. Mai ales uh, pasiunea cu care vorbește. Aș dori să spun, doamnei de că suntem absolut de acord uh, cu aceste, avem și noi aceste îngrijorări um, și acest uh, raport uh, sosește la țanc, pentru că în ultimii 15 ani au trebuit să facem față unor fraude alimentare la scară mai mică sau mai mare și, din păcate, reacționăm, am reacționat după în acest domeniu în trecut, dar comisarul Borci a luat în serios această a cărnii de cal și, după cum ați spus, a stabilit acest plan de acțiune despre care ați discutat deja chiar cu dânsul. Această problemă a definirii fraudelor, uh, aceasta este o problemă juridică. Într-adevăr, în legislația comunitară nu există o uh, definiție. În General Food Law există un articol care spune că frauda alimentară sau acțiunea împotriva fraudei alimentare are ca obiectiv să prevină practicile frauduloase, uh, falsificarea produselor alimentare sau alte practici care pot induce în eroare consumatorul. Nu este o definiție reală a fraudei, dar este un temei juridic care permite interzicerea fraudei. Și suntem de acord cu poziția doamnei de Lange în legătură cu intenția uh, și uh, căutarea profitului. Vă aduceți aminte de Chinacea Coli, care până la urmă nu viza uh, castraveții din Spania, ci uh, ceva din Egipt. Uh, nu, de fapt, nu a fost vorba de o fraudă, chiar dacă, din păcate, au decedat 55 de persoane. Um, fraudul, frauda nu are neapărat un impact asupra sănătății. Frauda implică profit, pentru că carnea de cal integrată în aceste uh, amestecuri și etichetată ca fiind vită, costă, de două, trei ori mai puțin decât carnea de vită. Deci uh, a adus un profit important celor care au fost vinovați de această fraudă. Încercăm să vedem cum putem stabili un temei juridic uh, pentru frauda alimentară, pentru că în proiectul de text privind controlele oficiale, care a fost adoptat recent, uh, și a ajuns uh, și uh, la comisia dumneavoastră, domnule președinte, include posibilitatea consolidării sistemelor informatice, inclusiv sistemul RAS, Rapid Alert for Food and Fraud, uh, pentru a include fraudele, pentru că acest sistem RAS astăzi, din punct de vedere juridic, nu privește decât riscurile grave pentru sănătatea animalelor sau pentru sănătatea oamenilor. Deci, va trebui să găsim un cadru juridic și de asemenea, ă, vizăm și sistemul traderilor, adică un trader adevărat care astăzi are pur și simplu, este în fața unui calculator, cumpără un produs și apoi îl vinde, fie că e vorba de carne, de cereale, de zahăr și așa mai departe și, bineînțeles, speculează uh, deci un trader care nici nu vede marfa, nu manipulează marfa, are o, politic, o poziție juridică ambiguă. Anumite state membre înregistrează aceste persoane, altele nu și clarificăm uh, această situație în momentul de față. Un alt aspect pe care dorim să-l dezvoltăm în cadrul planului de acțiune este cooperarea judiciară Europolul și Eurojust au competența pentru armonizarea anchetelor de poliție și ale procuraturii din statele membre. Sunt lucruri delicate, complicate, trebuie să respecte multe reguli, dar lăsăm Europolului uh, sarcina de a coordona aceste anchete, care, după cum spunea doamna Oconi, în momentul în care cineva este vinovat de fraudă într-un alt stat membru, această persoană să fie urmărită în acest alt stat membru. Este important ca pe piața unică cei vinovați de fraudă să poată fi urmăriți, chiar dacă frauda a fost descoperită în alt stat membru. Este o chestiune de cooperare la nivel polițienesc și judiciar, care trebuie dezvoltată, bineînțeles, și Cooperăm în acest sens cu Europolul. În legătură cu amenziile, uh, le-ați menționat, sunt uh, un aspect foarte important. Știți că în acest domeniu statele membre sunt foarte <laughs> geloase, nu doresc, își păzesc domeniul de competență. Uh, statele membre au refuzat întotdeauna ca Comisia, cu excepția mm, amenzilor din legate de legislația pentru mediu, statele membre au considerat întotdeauna că Comisia propune pedepse și uh, amenzi uh, sau pedepse chiar cu închisoarea uh, prea stricte. Am prevăzut ca pedepsele să fie nu doar disuasive, dar și să reprezinte cel puțin valoarea financiară a fraudei. Pentru că, după cum spunea doamna Oconi, să existe o proporționalitate între uh, situația acestei uh, femei care fură o bucată de carne și situația unui trader care a făcut o fraudă majoră. Aceste probleme pot fi rezolvate și în cadrul viitorului uh, procuror european, dar deocamdată aceste lucruri sunt, aceste elemente sunt foarte delicat de abordat cu statele membre, dar în viitorul regulament privind controlele vom menționa acest aspect. Unii dintre dumneavoastră au evocat problema planurilor de control, că acestea trebuie dezvoltate. Da, vom face acest lucru. În uh, viitorul regulament de control am prevăzut posibilitatea ca Comisia să impună planuri de control în domeniul fraudei statelor membre, pentru că deocamdată astăzi avem doar o recomandare planurile de control privind testele ADN și testele fenilbutazonă care au fost uh, au, au fost începute în statele membre din martie, se vizează toate statele membre, dar dorim să avem posibilitatea juridică de a organiza în mod obligatoriu, după consultarea statelor membre, bineînțeles, aceste planuri de control pentru a testa diferitele tipuri de fraudă alimentară. Știți că ele au loc în multe domenii, fie că e vorba de fraude prin înlocuirea unui produs cu altul mult mai ieftin, cum s-a întâmplat în cazul cărnii de cal, sau uneori uleiul de măsline este înlocuit de ulei de rap, cu ulei de rapiță, dar există multe fraude și în legătură cu uh, Uh, modul în care sunt regăsesc produsele, cu numele produselor, cu produsele bio, dar și cu produsele scumpe și modul și uh, numele acordate produselor scumpe. Mulțumesc domnului Stas pentru uh, laudele adresate uh, Oficiului Alimentar și Veterinar, care este un element important pentru că verifică uh, modul în care statele membre aplică aceste planuri în domeniul fraudei. Astăzi am rezolvat problemele de contaminare microbiologică cu salmoneloză, echinacea coli și așa mai departe. Statele membre, întreprinderile știu ce au de făcut pentru a evita aceste contaminări. Uneori apar probleme, bineînțeles. Avem legislație și privind contaminarea chimică cu limite maxime de rezidui pentru pesticide și așa mai departe. Și aici se știe ce trebuie făcut pentru a le evita, chiar dacă nu întotdeauna se și face acest lucru, dar în domeniul fraudei mai, ne mai rămân încă foarte multe de făcut. De aceea, comisarul Borci a creat o echipă antifraudă la DG Sanco care să coopereze cu statele membre pentru a coordona aceste cercetări în domeniul fraudei, să se coordoneze cu alte direcții generale de la Comisia Europeană, inclusiv cu OLAF-ul, Direcția Generală pentru Agricultură, pentru Întreprinderi și așa mai departe și diferitele agenții, cum sunt Europolul sau Eurojustul. Este foarte important acest lucru pentru că ne dăm seama că există o fragmentare a activității între inspectorii sanitari la nivel de poliție și de vamă și justiția, procuratura. Și trebuie să permitem acestor trei uh, Uh, celor care acționează în aceste trei domenii să coopereze, pentru că în statele membre și în Uniunea Europeană, din păcate, încă astăzi aceste activitate sunt mult prea fragmentate. Este un domeniu vast. Și apar și alte elemente uh, conexe, cum ar fi uh, uh, risipa de alimente, apoi etichetarea. Bineînțeles, cu cât etichetele sunt mai detaliate și mai clare, cu atât uh, mai uh, uh, dificilă este frauda, dar știm și comisarul Borș s-a angajat să prezinte un raport în octombrie în legătură cu etichetarea originii cărnii ca ingredient în alimente și va face acest lucru în cooperare cu colegii de la Direcția Generală pentru Agricultură, care sunt uh, responsabil pentru etichetarea uh, cărnii proaspete, altre decât uh, um, vita, adică carnea de oaie, de capră, de pasăre și așa mai departe. Deci uh, vom relua etichetarea cărnii ca ingredient într-un produs, cum ar fi lasagna, ravioli sau uh, diferite sosuri cu carne și deci în uh, toamnă veți uh, primi acest raport. Iată ce am avut de spus astăzi, domnule președinte. Mulțumesc! So, dann erhält abschließend für eine halbe Minute. Mulțumesc pentru o jumătate de minut în final raportoarea. Avem uh, presiunea timpului. Singura uh, persoană care mi-a pus o întrebare directă a părăsit sala, de aceea doresc să mulțumesc colegilor. Sper că în săptămânile următoare vom colabora bine pentru realizarea acestui raport. Da. Colega este de Lang este foarte convingătoare, nimeni nu a îndrăznit să mai adauge ceva. Pe 18 septembrie vom discuta despre acest raport. Termenul limită este prevăzut pentru 27 septembrie, ora 12 și probabil că în luna noiembrie, bănuiesc că pe 5 noiembrie uh, vom vota în... Deci pe 5 noiembrie vom vota în comisie. Termenul din plenară încă nu a fost stabilit. Încheiem dezbaterea aici. Mulțumesc tuturor colegilor și colegilor care uh, au participat. Și trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi, investiții în sănătate și uh, doresc să-i dau cuvântul doamnei director general Paula Testori pentru o introducere în subiect. Thank you very much for having accepted to have... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru că ați introdus acest punct pe ordinea de zi. De ce uh, îl, uh, îl prezentăm noi? Pentru că am dori să spunem că investițiile în sănătate nu ar trebui să fie văzute doar ca un cost, ca o povară pe bugetele naționale, ci și ca pe o oportunitate de investiții care să aducă beneficii societății noastre. Probabil că știți că Um, investițiile sau sănătatea face parte acum din semestrul uh, european. Comisia a, adoptat în urmă cu două săptămâni recomandările specifice pe țară și există 11 state membre care au o recomandare referitoare la sănătate. Și, în general, Comisia a invitat statele membre să uh, examineze reforma sistemelor de sănătate pentru a asigura cât mai multă eficiență în aceste uh, Uh, sisteme. De ce vorbim despre această eficientă, eficiență? Pentru că ne dorim să avem sisteme de sănătate care să folosesc banii publici în mod eficient, dar care asigură și că există un acces la servicii de uh, sănătate peste, uh, de servicii de calitate peste tot. E clar că acum când răspunderea managementului sistemelor de sănătate era doar de domeniul statelor membre, aceste vremuri au trecut, pentru că trebuie să recunoaștem că felul în care uh, statele membre își gestionează sistemele de sănătate are un impact important asupra economiei bugetului național și asupra economiei uh, celorlalte state membre. No, pentru noi, uh, sănătatea este o valoare în sine, dar este și o componentă crucială înspre, uh, pentru succes uh, economic. Investițiile în sănătate, dacă sunt eficiente, dacă sunt bine făcute, reprezintă o uh, investiție care poate să-și aducă contribuție la coeziunea socială și la prosperitatea economică. Și acesta este motivul pentru care noi la DigiSanco am pregătit acest document care se numește Investiții în Sănătate, pe care îi rog, îl, uh, îi rog pe deputat să-l citească, pentru că Vă rog să transmiteți mesajul colegilor. E un document bun de această dată, pentru că prezintă investițiile în sănătate din trei perspective. Prima dintre ele e că dacă investim în sănătate, obținem durabilitatea sistemelor de sănătate și, deci, o mai bună consolidare fiscală a statelor membre. E foarte clar că provocările cu care se confruntă sănătările, uh, sistemele de sănătate sunt foarte importante. Uh, populația crește, uh, de asemenea, bolile cronice uh, cresc și ele, deci cererea de sisteme de sănătate crește, cererea și de soluții și noi tehnologii inovatoare crește, dar avem resurse mici la dispoziție și trebuie să ne consolidăm bugetele de sănătate. Deci trebuie să câștigăm pe planul eficienței și trebuie și să ne asigurăm că atunci când propunem economii în bugetul de sănătate, aceste economii uh, nu sunt uh, economii totale, așa cum le numim noi, ci sunt uh, economii în care, care ține cont și de rezultatele și consecințele pe termen mediu și lung. Ce face Comisia pentru a ajuta statele membre în acest proces? În primul rând, există o punere în aplicare a directivei uh, serviciilor, privind serviciile de sănătate transfrontaliere, care ne furnizează informații în legătură cu felul în care sunt gestionate sistemele de sănătate, câteva informații în legătură cu um, punerea la dispoziția pacienților a serviciilor. De asemenea, se face schimb de experiență clinică și uh, insistăm foarte mult pe o bună uh, punere în aplicare a acestei directive. Ajutăm statele membre și să schimbe informații și să își uh, um, să facă uh, evaluarea uh, tehnologiei medicale. De asemenea, ne asigurăm că tu, orice progres în domeniul sănătății se face în mod uh, comun de asemenea, avem un grup de experți care poate să ajute statele membre să le pună la dispoziție experiența lor și, de asemenea, cooperăm și cu colegul care se ocupă de fondurile structurale pentru a ajuta statele membre ca în programele naționale să uh, identifice investițiile de sănătate făcute în mod eficient și corect. O a doua prioritate a documentului nostru o reprezintă capitalul uman. Dacă investim în sănătate, avem un capital mai, uman mai performant. Un exemplu. O sănătate de proastă, proastă calitate duce la absenteism la locul de muncă, care reprezintă între 3 și 6% din uh, timpul de lucru, respectiv 2% din PIB. Deci dacă uh, îmbunătățim sănătatea, mânii de lucru, atunci oamenii pot să lucreze în mod mai eficient, deci rezultatele sunt uh, pozitive. E clar că atunci când vorbim de investiții în uh, sănătatea capitalului uman, nu ne referim doar la sănătate, ci și la alte uh, aspecte. Noi considerăm că statele membre se axează prea mult pe tratare și nu suficient pe promovare și prevenire. O un al treilea stâlp important în uh, documentul nostru Investiții în Sănătate reprezintă inegalitățile în domeniul sănătății. Dacă investim în sănătate, reducem aceste uh, inegalități și știm că ele sunt um, un factor important al coeziunii sociale inegalitățile în domeniul sănătății reprezintă o uh, risipă imensă de capital, uh, de potențial uman și bineînțeles că aceasta se traduce și într-o pierdere uh, de capital economic. Deci încercăm să menținem o valoare uh, fundamentală a societății europene, respectiv acces universal la servicii de sănătate, de calitate și sigure pentru toți cetățenii. În încheiere, faptul că promovarea sănătății, sisteme de sănătate eficiente uh, din perspectiva, în perspectiva economică e o viziune importantă, ceea ce nu înseamnă că nu acordăm adevărată valoare sănătății, ci vrem să arătăm că sănătatea e un uh, vector economic. Mulțumesc! Mulțumesc, Paula Testori. Colegul Peter le dorește să intervină. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun de la bun început că nu pot saluta uh, de la bun început orice inițiativă a Comisiei, dar există câteva care mă bucură. Parteneriatul pentru combaterea cancerului este un asemenea domeniu uh, și uh, ca urmare a solicitărilor Parlamentului, Comisia a deschis acest nou front care din multe puncte de vedere a îmbunătățit uh, eficacitatea luptei noastre împotriva cancerului. Și un alt aspect care mă bucură este inițiativa despre care vorbim astăzi o salut pentru că se pare că punctul de plecare este unul filozofic, se bazează pe valorile pe care Comisia le îmbrățișează. Noi nu trebuie să privim sănătatea ca pe un uh, aspect sectorial, nu, este unul central și nu doar în ce privește uh, cancerul, diabetul sau alte tipuri de uh, boală. Iar criza sistemului nostru de uh, asistență medicală, uh, din păcate, se manifestă în multe domenii și mi-aș dori să putem să o combatem în statele noastre. Există sigur aspecte de interdependență cu sectorul financiar și uh, trebuie să le avem în vedere atunci când vorbim despre investiția în sănătate. Sigur, trebuie să respectăm prevederile uh, tratatelor, dar noi uh, nu putem să uh, ne bazăm doar pe acel articol din tratate în care se spune că asistența medicală ține de aspecte de subsidiaritate, că sunt strict uh, de responsabilitatea statelor membre. Și ca atare apreciem foarte mult abordarea pe care Comisia o are acum în acest domeniu. Ținând seama însă și de măsurile de austeritate, inclusiv în domeniul asistenței medicale, statele membre și guvernele au fost uh, criticate că, de fapt, nu aplică decât măsuri de economie și că nu există măsuri compensatorii pentru um, îngrijirea capitalului uman. Deci, eu cred că aici este o sursă de valoare adăugată pe plan european dacă noi colaborăm pentru sănătatea cetățeanului și trebuie să existe și valorificarea know-how-ului existent la nivelul statelor noastre, astfel încât să putem reduce diferențele existente în clipa de față. Deci cred că este o inițiativă foarte importantă și nu vreau să interpretați vorbele mele ca pe un compliment politic. Cred că uh, merită într-adevăr să punem accent pe promovare, pe prove, uh, prevenție în acest domeniu. Și uh, dacă vom investi în prevenire, atunci lucrurile s-ar putea să se schimbe radical. Trebuie să investim în prevenție. Cred că este cea mai inspirată investiție pe care putem să o facem. Președintele, mulțumesc foarte mult uh, cu intervenție, mulțumesc foarte mult și uh, eu doresc să apreciez uh, cuvintele colegului meu. Într-adevăr, prevenția pentru mine este o abordare nouă foarte importantă. Modul nostru de viață trebuie să se schimbe și atunci vom putea vorbi despre o nouă societate europeană. Și eu cred că uh, trebuie să uh, vedem uh, care sunt structurile concrete din asistența medicală, cum funcționează ele în fiecare stat membru. Înainte de toate, aș dori să spun că este foarte important să avem un schimb de vedere în legătură cu practicile noastre Ehm, sigur că există sisteme diferite de asistență medicală, de tratament medical, dar există și ehm, cele mai bune practici eh, prezente în anumite state care merită să fie împărtășite celorlalți. Din nefericire există și o lipsă de echilibru în ce privește accesul la sistemele de asistență medicală. Uh, cele care sunt uh, ridicate din punct de vedere calitativ uh, trebuie să se impună peste tot uh, există, sigur, situații nefericite de cazuri care nu mai sunt tratabile, dar Eh, dacă ne gândim la profilaxie, la demersurile de eh, prevenție, ele trebuie să aibă prioritate pentru că eh, poate generația uh, viitorului care de pe acum are uh, deprinderi greșite nu va mai putea să um, folosească asistența medicală ca acum. Domnul Schlüter, să ne gândim că există în clipa de față atât de multe substanțe pe piață care sunt un pericol pentru sănătatea noastră. Dumneavoastră și noi în comitetele de specialitate încercăm să contracarăm efectele lor direct directiva privind tutunul de pildă este un asemenea demers. Trebuie să vedem cum putem să ne consolidăm cooperarea ca să existe o coerență între instituțiile noastre. Avem responsabilități comune să rezolvăm problemele. Și cred că în legătură uh, cu uh, femeiul, cu Troica, cu problemele legate de Grecia, uh, am discutat despre modul în care instituțiile noastre ar trebui să colaboreze. Iar în legătură cu mecanismele de um, inovare, încercarea de economisire a fondurilor pentru a folosi um, Uh, ceea ce în tehnicile noi uh, descoperă. Cred că uh, noi am putea cu resurse limitate să sporim impactul unor cuceriri ale științei. Iar în legătură cu uh, modul în care uh, constatăm la nivelul societăților noastre că există un stres crescut asupra lucrătorilor, uh, de pretutindeni, practic. Noi cred că ar trebui să ne axăm mai mult pe eficacitate decât pe sporirea de pildă a timpului de lucru. Dar dacă mm, impunem un asemenea sistem, de fapt vom stresa uh, oamenii mai mult. Și acesta este un aspect pe care am dorit să-l introduc în uh, discuție. Mulțumesc, domnule Schluter, dacă doamna directoare dorește să uh, răspundă la aceste sugestii, mi are cuvântul. Doamna Testori. Mulțumesc. Câteva lucruri, pentru că avem puține minute la dispoziție. Mai întâi, apreciez ceea ce uh, a spus uh, domnul uh, Pic în legătură cu subsidiaritatea. Respectăm subsidiaritatea, dar sunt de acord cu Lois că nu vom rezolva problema. Nu vom avea un sistem uh, sanitar mai bun în statele membre dacă nu ne punem împreună resursele. Deci cooperăm cu statele membre. Doamna Imbra a spus, sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Hibner, uh, prevenirea nu este suficientă. Deci aceasta este bătălia noastră. Și în legătură cu ceea ce a spus domnul Schlitter, este clar că este o bătălie comună, dar documentul nostru să investim în sănătate este un document al Colegiului de Comisar. Deci, uh, Colegiul de Comisar recunoaște că investițiile în sănătate uh, sunt, uh, nu, este, nu sunt un cost, ci o investiție și o mai bună legătură cu mai bună productivitatea forței de muncă, încercăm să luptăm împotriva absenteismului din cauza bolilor. Deci dacă permitem lucrătorilor să aibă o sănătate mai bună și vor putea face munca obișnuită mult mai bine. Deci nu e vorba de creșterea productivității, ci de evitarea absenteismului din cauza bolilor. Vă mulțumesc pentru faptul că s-a putut discuta astăzi aici acest subiect important. Mulțumesc, doamna testorii. Se pare că mulți colegi tocmai citesc acest document important. Mi-aș fi dorit uh, să fie mai mulți colegi uh, prezenți în uh, această sală, dar noi în continuare ne vom axa pe acest document pentru că este un subiect foarte important. Fiecare nu are decât o sănătate. Și este periculos să o pierdem. Punctul următor pe ordinea de zi, reuniunile următoare ne întâlnim la Strasburg pe 4 iulie între orele 9 și 12 și îi rog pe colegi să aibă la ei cartelele de vot pentru că ne așteaptă un vot îndelungat. Pe 10 și 11 iulie vom avea asemenea maratoane de uh, Uh, voturi cum uh, nu s-a mai întâlnit în legătură cu directiva privind tutunul, cu multe alte subiecte importante. Ieri uh, am putut doar să ne pregătim pentru ceea ce ne așteaptă. Deci 10-11 iulie vă rog să participați iar pe 4 iulie, joi, înainte de masă, ne întâlnim la Strasburg. Încheiem ședința drum bun acasă.